2012. Procesul verbal și textele reuniunii din 20 aprilie 2012 vă stau la dispoziție. Vreau să știu dacă există obiecții. Nu este cazul. Atunci, procesul verbal al acestei reuniuni este adoptat.